Chers collègues, si vous le souhaitez, on reprend nos travaux. Dragi colegi, putem să reluăm uh, ședința noastră. Invitații noștri sunt deja aici, deci reluăm. E ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Și ajungem la ultimul punct de conținut, de la agendei noastre. Pentru acest uh, punct avem trei uh, invitați eminenți. Vom purta acest schimb de opinii în legătură cu parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții, TTIP, în limba engleză. Comisia pentru Comerț Internațional este cea responsabilă pe fond în Parlamentul nostru pentru acest subiect. Uh, colegul nostru, Ben Lange, președinte al Comisiei uh, INTA, stimate coleg, uh, Fiți binevenit, dumneavoastră și ceilalți colegi din partea intra din sală. Având în vedere importanța subiectului, am decis să punem acest subiect pe ordinea de zi, axându-ne pe preocuparea noastră de bază, efectele potențiale acestui acord uh, comercial de mare amploare asupra statelor uh, în curs de dezvoltare și mai ales asupra statelor uh, celor mai puțin dezvoltate. Ne interesează, practic, impactul Uh, asupra acestui acord, măsura în care el poate redefini regulile comerțului mondial uh, și poate stabili diverse uh, alte forme de comerț. Parlamentul a adoptat anul trecut o rezoluție prin care a solicitat Comisiei să facă o analiză independentă a impactului acestui tratat asupra statului în curs de dezvoltare și asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă. În răspunsul său la rezoluția noastră, Comisia s-a asigurat că acest tratat va fi conceput într-o manieră pozitivă pentru ceilalți parteneri comerciali, mai ales statele în curs de dezvoltare. Ne-am dorit să primim asigurări în legătură cu acest uh, design al TTIP-ului, însă pentru asta trebuie să ascultăm pe doamna comisar în legătură cu rezultatele provizorii ale studiului de impact. Cu mare plăcere uh, îi rog venit doamnei uh, Cecilia Malmström, comisar european pentru comerț, domnului Vivanu uh, Gnasunu, secretar general al ACP și doamna Evita Schmig, din partea Institutului German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate. Aș dori să-i rog pe toți uh, invitații să ia cuvântul, însă să respecte 10 minute pentru intervențiile lor. Apoi aș dori să i rog pe colegii europarlamentari, prezenți în sală să intervină pentru a face comentarii sau a pune întrebări. Înainte să dau cuvântul invitațiilor noștri, dau cuvântul colegului uh, nostru Bern Lange, care nu doar este președintele Comisiei INTA, ci și raportorul său în legătură cu TTIP. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, stimate coleg Ponga. Doamnă comisar, stimați colegi, mă bucur iată, astăzi am ocazia de a conduce această uh, ședință comună cu Comisia DV. Domnul Ponga spunea că pe 8 iulie anul trecut Parlamentul European a promulgat cu o majoritate covârșitoare revoluția privind TTIP-ul. Această rezoluție reprezenta până la urmă o linie directoare pentru poziția Uniunii Europene în context. Mi se pare uh, corect faptul că Comisia Deves s-a implicat mult în formularea acestei rezoluții. Am spus cât se poate de clar, practic, prin această rezoluție, că ne dorim o reglementare a rețelelor uh, comerciale, în așa fel încât acestea să fie libere, dar și echitabile. Asta înseamnă că, până la urmă, șansele statelor uh, vulnerabile trebuie, din punctul nostru de vedere, să fie luate în considerare. În rezoluția din 8 iulie am spus uh, foarte clar că TTIP-ul ar trebui să fie un fel de model pentru viitoare acorduri în cadrul OMC-ului. Nu ne dorim uh, formarea de blocuri bilaterale Prin urmare, poziția noastră nu este una menită a periclita situația în cadrul OMC sau a periclita runda de la Doha. Am, asta am spus cât se poate de clar și săptămâna trecută. Noi considerăm că acordurile regionale pot aduce uh, avantaje pentru statele mai puțin dezvoltate în cazul în care condițiile sunt uh, bine stabilite de la bun început. Și, bineînțeles, ă, despre asta vom vorbi și astăzi. Vom reflecta la maniera în care condițiile pot fi stabilite. Ă, mă refer la accesul ă, la piețe, la standarde, în așa fel încât și statele terțe, bineînțeles, să poată profita de pe urma acestor acorduri. Acordurile noastre nu au obiect, drept obiectiv uh, eliminarea de pe piață a concurenților din statele terțe. Nu știm cum va arăta până la urmă TTIP-ul și, uh, pe de altă parte, nu, nu știu dacă TTIP-ul se va concretiza în viitorul apropiat. Dar, cu toate acestea, avem responsabilitatea de a reflecta la maniera în care acest acord ar putea avea un impact asupra statelor terțe. Comisia a prezentat o analiză de impact, uh, o analiză de impact care se axează în special asupra impactului uh, avut asupra statelor terțe. Trebuie să vedem în ce măsură PIB-ul statelor uh, vulnerabile terțe Uh, vor avea de câștigat de pe urma acestor acorduri. Iată, astăzi vom afla răspunsuri la unele dintre întrebările pe care le avem. Mă bucur tare mult că avem ocazia de a discuta acest subiect astăzi și abia aștept uh, comentariile dumneavoastră. Haideți să începem. Très bien, merci, cher coleg. Foarte bine, mulțumesc, stimate coleg. Da, acum cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc, domnule președinte Ponga, domnule președinte Lange, doamnelor și domnilor. Aș dori să mulțumesc comisiilor pentru că au uh, organizat această audiere comună. E un subiect foarte important. Mulți uh, eurodeputați, dar și cetățenii adresează exact aceleași întrebări pe care le-ați amintit și dumneavoastră. Politica comercială a Uniunii Europene uh, spun unii, ar trebui să aducă avantaje economice și comerciale doar pentru Uniunea Europeană. Eu nu sunt de acord cu această viziune. Firește, această politică presupune crearea de oportunități, posibilități pentru uh, slujbe, pentru creștere, pentru dezvoltare, pentru companiile noastre, pentru antreprenori, ale căror interese trebuie promovate, pentru că nimeni altcineva nu va face în locul nostru. Însă sarcina noastră este mai vastă de atât. Noi suntem o Uniune a valorilor și o Uniune a intereselor. Suntem o Uniune a democrației și a drepturilor omului, o Uniune care insistă asupra uh, protecției mediului și consumatorilor și cu siguranță suntem o Uniune care susține uh, dezvoltarea statelor mai sărace. Aceasta este o politică pe care o susțin foarte mult cetățenii noștri. Astăzi vorbim despre uh, TTIP și despre modul în care acesta are impact asupra statelor în curs de dezvoltare. E clar că e momentul potrivit să purtăm această discuție. Întrebarea de sată nu este una bizară, pentru că mai întâi uh, dimensiunea acestui acord este uh, una uriașă. Uniunea Europeană și Statele Unite acoperă 50% din economia mondială, 40% din stocurile de investiții și 30% din comerțul mondial. Uh, sunt, uh, suntem destinații de export uh, între primele 10 din lume. Exportăm către diverse state cu venituri reduse. Vrem să mergem prin TTIP dincolo de chestiunile tradiționale care vizează comerțul, dincolo de toate acordurile noastre comerciale, chiar și cele mai avansate. Practic vom veni cu reguli care să afecteze um, tot mediul de afaceri în aceste două sfere. E clar însă că ceea ce facem noi va avea un impact asupra statelor în curs de dezvoltare. Întrebarea este cum anume vom afecta aceste state dacă Uniunea Europeană și Statele Unite lucrează mai îndeaproape. Trebuie să privim cu atenție aceste chestiuni. Am făcut-o la nivelul uh, Comisiei, mai ales uh, chestiunea statelor în curs de dezvoltare, dar și uh, în ceea ce privește statele din terțe în general. Și pot să spun că nu vedem vreun impact negativ, deși încă suntem foarte vigilenți. Toate studiile publicate în legătură cu acest subiect au conchis că orice s-ar întâmpla, TTIP-ul va avea doar beneficii. Am făcut niște studii la nivelul Comisiei Europene, am solicitat și altora să facă studii uh, și toate acestea uh, sunt uh, în acord cu ceea ce au subliniat alte studii din anumite state membre, de exemplu Olanda. Până la urmă, acesta este adevărul în legătură cu economia mondială. Atunci când economia Uniunii Europene și a Statelor Unite sporesc, firește toată lumea are de beneficiat. Am văzut uh, cât de legați suntem uh, după criza economică. TTIP-ul face economiile noastre mai puternice și aduce la lumină aspectele pozitive. Totul însă se întâmplă la modul indirect, pentru că atunci când creștem, importăm mai mult chiar și din statele în curs de dezvoltare. Uh, efectele sunt și indirecte, pentru că multe dintre aceste state fac parte din lanțul de distribuție din Statele Unite și Uniunea Europeană. Astăzi, fiecare miliard de euro pe care le exportăm Uh, practic susține 8600 de locuri de muncă în alte părți ale lumii. De asemenea, sunt susținute locuri de muncă muncă în uh, Brazilia 800 de mii, 2 milioane de locuri de muncă în uh, India. Cu cât uh, exportăm mai mult, cu, cu atât au uh, de câștigat uh, statele terțe. TTIP-ul duce și la o diversificare a comerțului. Asta nu înseamnă că noi avem uh, avantaje în raport cu exportatorii din uh, celelalte state. Uh, pentru că exportatorii din America Latină, Asia și Africa sunt specializați în produse foarte diferite de ale noastre și ale Statelor Unite. Acest lucru este evident uh, pentru că produsele cu valoare adăugată, produsele alimentare pe care le exportăm uh, noi înspre um, Statele Unite nu concurează cu produsele tropicale din America Latină sau Africa. Textilele și îmbrăcămintea din Bangladesh nu se află în competiție cu uh, farmaceuticele americane. De asemenea, uh, taxele vamale astăzi dintre Statele Unite și uh, Uniunea Europeană nu sunt uh, prea mari, media e de 5%. Asta nu înseamnă că nu merită să le eliminăm, pentru că în anumite domenii încă ele sunt prea ridicate. Dacă le eliminăm însă, vom avea noi de câștigat, însă și restul lumii. Va exista efect, vor exista efecte negative ale, asupra celorlalte economii ale lumii.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 chestiune aici uh, care țin de compatibilitatea sistemelor de testare sau de subvențiile alocate de guverne, care sunt măsuri nediscriminatorii și acestea nu vor uh, pune în dezavantaj nicio parte terță, pentru că nu oferim uh, preferințe Statelor Unite sau Uniunii Europene. Multe dintre dispozițiile din acest acord vor reprezenta, practic, temeiul unor norme comerciale mai corecte pentru tot restul lumii, care vor fi în beneficiul tuturor. Cel mai important aspect este că TTIP-ul are potențialul de uh, a avea impact la nivel global asupra um, întreprinderilor uh, deținute de stat, să spunem, uh, sau altor companii mici și mijlocii. În ceea ce privește barierele de reglementare, statele terțe ar putea beneficia direct, pentru că uh, Uniunea Europeană și Statele Unite s-ar putea pune asupra unor, s-ar putea pune de acord asupra unor dispoziții comune, de exemplu recunoașterea standardelor în domeniul automobilistic, ori asta va fi în beneficiul ambelor piețe, deci conformitatea va deveni mai facilă. Un ultim aspect pe care aș dori să-l menționez, domnule președinte, este că TTIP-ul nu se petrece în izolare. Noi continuăm activitate pe termen lung pentru a facilita uh, accesul statelor tețe la piețele noastre. Noi avem acorduri cu statele uh, din America Latină, cu majoritatea lor, și acum acoperim uh, lipsurile existente, de exemplu, în relația noastră cu Mercosur ne modernizăm acordurile comerciale cu Mexic și Chile, am făcut progrese majore în ce privește acordurile noastre de parteneriat economic cu statele din Africa. Acum 10 zile m-am aflat în Botswana uh, semnând acordul SADEC și uh, cred că uh, în curând vom merge în Africa de Est pentru a semna acordul CAE cu aceste state. Noi lucrăm uh, cu uh, Statele Unite pentru a ne deschide piețele uh, pentru aceste state într-un mod asimetric. Multe state deja au acces la piața noastră fără taxe vamale și fără contingente. 162 de state ale OMC, mai ales state în curs de dezvoltare, au acum oportunitatea deosebită de a-și îmbunătăți comerțul cu restul lumii și asta prin ratificarea uh, acordului de facilitare comercială, pentru că ineficiențele de la frontieră afectează capacitățile statelor de a exporta și a importa. În cadrul OCDE, în medie, uh, uh, vămuirea necesită aproximativ șapte documente diferite, costă cam 750 de euro per container și durează cam 10 zile. În Africa subsahariană, se solicită de două ori mai multe documente, e nevoie de 35 de zile ca bunurile să fie exportate, 44 de zile ca să fie importate, iar costul ajunge la 1300 de euro pentru exporturi și 1500 uh, de euro pentru importuri. Știm de asemenea că reformarea procedurilor vamale doar în Etiopia au dublat importurile și exporturile și au dus la o creștere a veniturilor fiscale cu 51%, deci e mult de câștigat prin implementarea acestor uh, acorduri. Asta, firește, va avea impact asupra uh, tuturor statelor independent de TTIP. Aceasta este calea până la urmă a reformei uh, economice care va duce beneficii pentru economia mondială. Acestea sunt rezultatele pe care noi le-am identificat până acum. Firește, încă mai uh, analizăm uh, cu atenție tot acest uh, subiect. Studiem impactul general al acestui acord. Am publicat un prim raport, va mai exista încă unul care va fi publicat la sfârșitul lunii iulie și raportul final până la sfârșitul anului. Deci dorim să primim comentarii în legătură cu proiectul de evaluare de impact recent publicat și de aceea ne aflăm astăzi aici să discutăm lucrurile Întâlnirea uh, a fost organizată la timp. Uh, vrem să vedem care sunt comentariile dumneavoastră pentru a le integra în ultima etapă ale analizei noastre de uh, impact. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și aștept discuția. Mulțumim, doamnă comisar, pentru intervenția dumneavoastră. Dau imediat cuvântul domnului Gnasunu Nu pentru 10 minute. Merci. <coughs> Mulțumesc. Domnule co-președinte. Din partea secretariatului ACP, vă suntem recunoscători că ne-ați implicat în această discuție. Într-adevăr, am avut în trecut ocazia să facem un schimb de păreri cu doamna comisar ce avem și în dialogul nostru periodic la Comitetul Ministerial Comercial o dată pe an, care ne permit, după cum prevede acordul de la Cotonou, să facem un schimb de păreri legat de modul în care se <clears throat> derulează acordul comercial, cum putem face să evolueze în bine, dacă se poate. <clears throat> și să fim informați în legătură cu evoluțiile pe plan european, care ar putea să aibă un impact asupra parteneriatului nostru. Am ascultat uh, ce ne-a prezentat doamna comisar, uh, ceea ce corespunde și cu răspunsurile primite la preocupările noastre și trebuie să spunem că suntem în continuare preocupați sau îngrijorați pentru că avem impresia, după cum a spus și domnul copreședinte, cum mare parte analizei pozitive se bazează pe ipoteze, ceea ce e normal în economie. Nu funcționăm decât pe ipoteze, dar în realitate nu putem ști dacă, într-adevăr, condițiile se întrunesc pentru confirmarea acelor ipoteze, pentru a obține, într-adevăr, acele câștiguri de pe urma codului. Dar analiza noastră se face în două maniere analiza pe baza studiilor pe care le-am văzut e statică. Dar noi suntem pe care să semnăm acordul de parteneriat economic la ACP, care, dacă își țin promisiunile, ar trebui să ne permită să modificăm cu totul structura economiilor. Deci, când facem azi o analiză care ne arată că, de fapt, producția de materii prime în țările ACP nu contrazice cu nimic structura comercială a țărilor europene sau americane, considerăm că nu suntem, de fapt, în dinamica pe care o... Pentru că țările care au semnat aceste acorduri de parteneriat economic cu partenerii europeni sunt țări exportatoare și producătoare de bunuri, prioritar, dacă vrem, pentru regiunea noastră <clears throat> și apoi să se intensifice și la nivel regional, dar odată ce sunt la un nivel care le permită respectarea standardelor internaționale, să devină concurenți pe piața internațională. Și în acest sens, se pare că analiza nu, a, nu merge până la capăt. Dar, de fapt, trebuie să spunem că trebuie să fim de acord că acordul în discuție ar putea să aibă elemente sau efecte pozitive și pentru grupul ACP. Dacă economia europeană sau americană <clears throat> ia un nou avânt, e o ocazie pentru țările exportatoare în economiile din grupul nostru. Dacă prețurile exporturilor, desigur, cresc odată cu redresarea economică și asta va fi o șansă pentru economia noastră. Dar deocamdată rămânem în uh, această fază statică pentru că suntem exportatori de materii prime. Am observat în aceste discuții aspectele legate de subvenții la pescuit. Am fost oarecum dezamăgiți că nu s-a avansat mai mult la OMC și am deplâns faptul că nu ne-am bucurat de tot sprijinul necesar în privința cerințelor sau cererilor făcute de ACP la OMC și ajungem acum în momentul în care va trebui să decidem dacă preferăm să ieșim din cadrul bilateral și să soluționăm problema între amici în altă parte, ceea ce ne face oarecum să ne temem în măsura în care nu suntem cu toți în jurul mesei, ceea ce se poate înțelege, dar după cum s-a spus de către doamna comisar, Acordul care va fi <clears throat> încheiat între aceste mari entități va avea neapărat un uh, efect asupra celor care nu participă la discuții. Deci cum putem să ne asigurăm că reducem impactul negativ și îl mărim pe cel pozitiv potențial? Nu o să revenim asupra chestiuni legate de <clears throat> preferințe sau trade aversion despre care s-a vorbit, pentru că sunt studii care ne-au spus că s-ar putea să apară dacă se modifică parametrii, dar încă o dată, în realitate, e dinamica în care privim lucrurile. Temerea noastră și în ce privește reglementările am avut și suntem recunoscători partenerilor europeni până acum, de câte ori reglementările privind standardele europene au evoluat, ne permit să ne adaptăm și în țările noastre pentru a putea ține pasul cu acestea. Dar acum ce riscă să se întâmple? Riscă să ne lase oarecum deoparte, fără a avea aceeași dinamică. Din potriva chiar, să ne gândim la situația cu ciocolățelele pe care le avem în față, aceste tablete de ciocolată. Să luăm cazul unui producător din Ghana care face ciocolată și exportă și se concentrează pe piața europeană și obligați să respecte anumite standarde. Dacă mâine, prin recunoașterea reciprocă, se un acord cu privire la standarde care să permită companiilor americane să poată să-și exporte ciocolata cerințe care sunt inferioare a celor pe care le respectă producătorii din Ghana, ne vom găsi pe piața europeană cu importuri din Ghana, unde costurile de producție sunt mai mari după sacrificiile făcute și alte produse pe piața americană la costuri mai mici, ca să nu mai vorbim de economii la de scară, care sunt foarte importante. Noi credem că aceste elemente, care pentru noi, de fapt, sunt ceva mai degrabă favorabile în măsura în care suntem logica în care să ne închipuim o economie care evoluează în țările noastre. Vrem <clears throat> să ne îndepărtăm de statica actuală, spunem, suntem mici producători de materii prime și nu intrăm în concurență cu restul lumii unde se produc diverse bunuri mai sofisticate. Abordarea noastră începe este această evaluare și vreau să spun, pentru că am apropiat de sfârșitul timpului alocat, ce credem să putem dispune de informațiile adecvate pentru a putea face analiza completă. Nu putem cere Comisiei Europene să ne dea toate elementele dialogului. Avem unele schimburi, dar credem că mai există o anumită marge de a obține informații suplimentare din partea partenerilor pentru a putea cu adevărat și de partea noastră să efectuăm o analiză profundată plecând de la elemente concrete ale realității și discuțiilor cu propriile obiective. Am făcut analize și până azi, dar rămân în mare măsură ipotetice. Există o diversitate de opțiuni, dar dacă am putea să le perfecționăm, credem că aceste cazuri, cum e exemplul cu ciocolata, s-ar putea înmulți pentru a fi și noi uh, unul dintre interlocutori. Ideea nu e de a bloca discuția cealaltă, ci de a vedea cum putem face ca aceste discuții să devină mai pozitive și mai benefice pentru toate părțile. Iată, domnule copreședinte, cum privim noi lucrurile și discuțiile în derulare și vă stăm la dispoziție pentru un plus de informații. Merci, monsieur. Vă mulțumim, domnule Asanu. Și acum, doamna profesor Evita Schmidt o să intervine. Am avut plăcerea să o ascultăm și anul trecut, dacă nu mă înșel. Aveți cuvântul. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule deși nu sunt profesor, sunt doar doctor. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și îmi dați această ocazie de a vă prezenta și punctul meu de vedere cu privire la potențial efect TTIP asupra țărilor în curs de dezvoltare. Desigur, în multe privințe sunt de acord cu lucrurile care au fost deja exprimate. În unele privințe nu sunt de acord, dar m-am gândit că pentru a contribui la o discuție cât mai vie, o să-mi structurez uh, contribuția pe șase ipoteze și recomandări. Acestea sunt, în primul rând, Uniunea Europeană are o responsabilitate de a reduce la minim efectele negative pentru țările cu de dezvoltare și există soluții. Acesta e lucrul pozitiv. În al doilea rând, al doilea pozitiv efect al TTIP asupra standardelor ar trebui să fie maximizat. În al treilea rând, TTIP va contribui <clears throat> la o marginalizare pe mai departe mai ales a micilor țări în curs de dezvoltare în sistemul economic global. 4. Acordul cuprinzătoare de parteneriat economic ar putea contribui la atenua acest efect, dar e puțin probabil. În al cincilea rând, Uniunea Europeană trebuie să utilizeze ajutorul pentru dezvoltare pentru a ajuta țările mai mici să facă față efectului TTIP și al șaselea punct, implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ar fi foarte utile pentru a crea condiții interne și internaționale favorabile pentru dezvoltare și acum o să detaliez aceste puncte. Primul, Uniunea Europeană are o responsabilitate să reducă la minim efectele comerciale negative. Obligația de a evita efectele negative decurge din angajamentele Uniunii Europene pentru coerența politicilor și obiective de dezvoltare durabile care au fost convenite anul trecut. Desigur că principalul pericol pentru efecte comerciale din acea diversiune sau redirecționarea comerțului, mai ales în sectoare în care tarifele sunt destul de mari și aceste sectoare există, produse agricole prelucrate, textile și încălțăminte în special. Desigur, doamna Marsu m-a spus și are dreptate, fără îndoială, că structurile de producție și export ale Uniunii Europene și ale SUA diferă foarte mult față de cel al țărilor mai sărace. Deci nu e un pericol mare de astfel de redicționare a comerțului, dar e în continuare posibil ca la anumite produse concrete să aibă loc astfel de direcționare și cred că e ceva ce trebuie examinat. Nu știm care va fi rezultatul TTIP, dar nu se poate exclude ca unele produse să fie afectate și să aibă loc o astfel de redirecționare în detrimentul țărilor mai sărace efectele pozitive, desigur, care au fost menționate, pentru țări care sunt incluse și integrate în Uniunea Europeană și în SUA în ce privește lanțul de valoare, dar acest efect e mai probabil să existe pentru țările mai dezvoltate și nu e un efect pentru țările mai puțin dezvoltate, pentru că acolo structurile de export nu sunt suficient diversificate. Și acesta e un lucru care nu e suficient de clar dacă efectul negativ nu va fi în creștere. Dar sunt recomandări cum să facem față. Este două puncte de pornire principale pentru a evita efectele negative comerciale. Primul, să permitem TTIP în regulile de origine o cumulare cu partenerii FTA tradiționali și partenerii sau beneficiarii GSP. Prefer această idee mult față de celălalt aspect ridicat de unii vorbitori și anume să, că nu mai e nevoie de reguli de origine sau că aceste reguli de origine să fie foarte slabe și laxe, pentru că eu cred că în situația fără reguli de origine sau cu unele foarte legere, toți țări mai dezvoltate, precum China, dar și altele, ar putea să beneficieze, ceea ce n-ar ajuta țările mai sărace în curs de dezvoltare. Iată de ce cred că <clears throat> problema acumulării la reguli de origine cu partenerii tradiționali FTA și GSP e ceva ce s-ar putea face în TTIP pentru a evita efectele comerciale negative. Al doilea punct, <clears throat> că Uniunea Europeană și SUA în mod unilateral ar îmbunătăți GSP-urile și ar putea să facă asta în special uitându-se la concentrarea produselor și sectoarelor și țărilor afectate de TTIP, ceea ce ar însemna să examinez <clears throat> Mai întâi TTIP trebuie încheiat, dar apoi să se analizeze ce sectoare, țări și produse sunt vizate și s-ar putea adapta <clears throat> GSP-urile corespunzătoare. O a doua ipoteză, nu trebuie să o detaliez prea mult, posibile beneficii pentru țări terțe în uh, domeniul standard trebuie maximizate. Recomandarea în domeniu este, desigur, ca TTIP să includă <clears throat> o clauză explicită care să extindă acordul dintre UE și SUA dacă se ajunge la un astfel de acord în ce privește recunoașterea reciprocă sau echivalența standardelor pentru țări terțe pentru a arăta clar că fiecare beneficiu care se poate realiza în domeniu va fi benefic și pentru țările terțe. A treia ipoteză, în TTIP va contribui la o marginalizare pe mai departe, mai ales a țărilor dezvoltare mai mici în sistemul economic global. Încă de pe acum se întâmplă ca țările mai sărace să fie marginalizate. Africa subsahariană are o pondere în exportul global doar de 1,7%, iar Congo are cam 2%. Asta nu e vina TTIP sau altui acord comercial, ci o vină istorie. și parțial cred că e o problemă că un tratament special diferențiat la OMC n-a permis să se depășească această situație. Dacă TTIP și TPP ar avea succes, asta ar consolida poziția Uniunii Europene și a SUA ca centre în economia mondială și în același timp că țările cel mai puțin dezvoltate s-ar marginaliza și mai mult și ar fi afectate de norme standarde tehnice pe care trebuie să le respecte neavând posibilitatea să le anticipeze și să le negocieze, după cum a spus și antevorbitorul. Un efect pozitiv posibil ar putea să apară în domeniul TTIP, de asemenea, cu toate acestea. <clears throat> Primele ipoteze sunt foarte optimiste că nu va fi un efect nemaipomenit de mare, dar dacă va fi, va fi în special benefic pentru țările în curs de dezvoltare mai avansate, dar nu e ceva care se întâmple pentru cele mai puțin dezvoltate. Văd că timpul tace și trece. Poate încă un singur punct. Dacă până la urmă aceste elemente regionale ar fi de succes și am avea efectul marginalizării, dar e o chestiune mai interesantă. Economiile emergente nu sunt incluse în aceste mega-regiuni și până la urmă elementele mega-regionale eficace ar putea să fie un stimulant pentru aceste țări să se implice mai mult la OMC <clears throat> și în sistemul mondial, internațional, pentru că <clears throat> le interesează și efectele mega-regiunilor asupra țărilor terțe. A patra ipoteză. Acord de parteneriat cuprinzător <clears throat> care ar putea să atenueze efectul de marginalizare. În spate este ideea că APE în principiu sprijină reformele interne în țările ACV și cooperarea cu Uniunea Europeană într-o gamă de chestiuni, standarde tehnice și SPS și implementarea unor astfel de dispoziții ar putea să ajute țările ACP să-și îmbunătățească competitivitatea, să <clears throat> respecte standardele de resurse. Dar majoritatea acestor clauze utile sunt incluse în dispozițiile OMC+, Plus. dispozițiile OMC+, Plus pentru țările africane nu sunt valabile și un al doilea aspect legat de această idee potențial bună, <clears throat> că în zona Caraibelor cu APS s-a văzut că e foarte dificil de implementat acest gen de <clears throat> dispoziții favorabile neobligatorii și e foarte dificil să se promoveze aceste aspecte. Deci ezit dacă Până la urmă, acest efect uh, favorabil se va manifesta. A cincea ipoteză, Uniunea Europeană ar trebui să folosească ajutoarele pentru <clears throat> comerț, pentru a atenua anumite efecte negative ale TTIP. Primul lucru de făcut, analiză detaliată de țară, a subliniat că e ceva necesar odată ce se încheie TTIP, doar odată ce există și aceste elemente pe masă, se pot face analizele și efectele vor fi diferite de la o țară la alta un lucru în care ar putea să ajute Uniunea Europeană țările în curs de dezvoltare să îmbunătățească calitatea și infrastructura lor. Și ultimul aspect legat de implementarea SDG-urilor ar fi foarte util să se creeze <clears throat> condiții favorabile interne și internaționale și cred că e important să ținem cont de faptul că toate acordurile comerciale nu sunt decât acorduri comerciale și că s-a văzut în ultimele decenii că structurile interne și internaționale de comerț sunt importante pentru a determina reușita unei țări pe piețele de la export. Iar obiectivele de dezvoltare durabile formulate anul trecut conțin elementele cele mai importante care trebuie rezolvate, inclusiv obiectivul 17, un angajament de promovare pe bază de reguli a unui sistem de comerț multilateral uh, în OMC și ar trebui să pună un accent deosebit pe a încerca să vedem ce în aceste obiective durabile de dezvoltare pentru strategia comercială Uniunii Europene, ceva foarte important de făcut și pentru a reduce la minim efectele negative care ar putea să rezultă de pe TTIP și sistemul de comerț multilateral de la OMC ar servi țările în curs de dezvoltare și interesele lor. Și vă mulțumesc pentru atenție. Merci, madame. Je voudrais en... Mulțumesc, stimată doamnă. Vreau să le mulțumesc tuturor invitațiilor pentru intervențiile lor și acum voi deschide dezbaterea. Colegii deputați vor avea cuvântul. Începem cu doamna Maria Arena. Mulțumesc pentru cele trei intervenții care aduc, într-adevăr, uh, mai multă lumină. Am purtat deja dezbateri pe tema aceasta. Am și eu cinci aspecte de pus în discuție. În primul și în primul rând, uh, iată, de 14 ani, negocierile din cadrul rundei de la Doha s-au blocat din pricina revendicărilor exprimate de statele din Sud. Vreau să întreb uh, Comisia cum anume au putut fi luate în considerare aceste revendicări ale statelor uh, din Sud, uh, dat fiind că, iată, spuneți că Europa este uh, zona valorilor, a principiilor. Cum ați reușit să includeți în TTIP măcar o parte dintre revendicările statelor din Sud? Dacă ne-ați putea da câteva exemple, v-am fi foarte recunoscători. Știm că SUA este adeptul tratatelor bilaterale. Vreau să văd cum a reușit Europa să fie într-adevăr Europa valorilor. În al doilea rând, doamnă comisar, spuneați că uh, comerțul generează creștere. Uh, noi, cei de la INTA, ne dorim tare mult să vă creștem, să vă credem. Din păcate, uh, din păcate, însă, această creștere nu generează neapărat creștere peste tot uh, dacă ne uităm uh, la ce s-a întâmplat în Europa, ne dăm seama că creșterea din Europa n-a generat neapărat creștere în uh, statele în curs de dezvoltare, n-a generat uh, creșterea exporturilor, nici măcar prin preferințele acordate unora dintre state nu au dus la creșterea exporturilor. Cum ne puteți asigura că creșterea economică la nivel european va genera creștere în Africa și cum anume creșterea aceasta economică europeană va duce la creșterea numărului de produse finite din Africa. Dacă creșterea economică europeană este o realitate, atunci da, statele producătoare de, produ- de pe petrol, care se ocupă de extracția petrolului, vor exporta mai mult pe- petrol. Dar cum anume vor reuși într-adevăr aceste state să exporte produse prelucrate din petrol? Îmi pun acest, această întrebare pentru că programul uh, uh, pentru că uh, voi reveni la această întrebare pentru că uh, în uh, toate acordurile noastre punem accent pe aceast, acest tip de creștere. Vorbim despre ea și în cadrul APE-ului, da, APE-urilor, dar până la urmă nu știu dacă într-adevăr reușim să obținem lucrul acesta. Uh, deci mesajul acesta, creștere europeană înseamnă creștere la nivelul statelor uh, în curs de dezvoltare, nu mi se pare convingător. Ați mai spus că Europa este Europa valorilor. Sunt într totul de acord. Mă uimește faptul că Europa este dispusă să, schimb, să semneze un acord de liber schimb uh, cu comunitatea statelor est-africane, printre care se numără Burundi pentru Burundi am activat deja articolul 86 din uh, acordul de la Cotonou, care spune cât se poate declar că Burundi nu respectă drepturile omului, nu respectă uh, alegerile. Dar, iată, uh, înțeleg că suntem dispuși să, acord, să semnăm acest acord de liber schimb cu un grup de state, printre care se numără Burundi, care încalcă până la urmă valorile și principiile europene. În momentul în care un uh, grup de state nu respectă principiile noastre, atunci eu consider că nu ar trebui să facem afaceri cu respectivul, uh, respectivul grup de state. Sau ce, facem comerț de dragul comerțului? Haideți să vedem care este poziția noastră. În al patrulea rând, uh, modelul agricol. Runda, la runda de la Doha, agricultura a pus cele mai mari probleme. În cadrul acordurilor cu americanii, practic binecuvântăm uh, agricultura intensivă. Agricultura intensivă care este criticată astăzi atât pe plan uh, ecologic, cât și pe planul uh, securității și suveranității alimentare. În ce măsură modelul american din TTIP le va permite statelor uh, africane să vină cu modele care să respecte mai mult mediul înconjurător și să respecte mai mult suveranitatea alimentară a Africii? Ultimul punct pe care vreau să-l pun în discuție este impactul TTIP-ului asupra impactului regio- asupra dezvoltării regionale. Vorbim despre Uh, era uh, vorba despre impactul TTIP-ului asupra uh, diferitelor regiuni. Avem senzația în momentul de față că atât acordurile de genul TTIP, cât și acordurile pe care le avem cu diferite regiuni ale lumii nu respectă ideea de dezvoltare regională și vreau să vă întreb în ce măsură sprijiniți prin acordurile dumneavoastră această dezvoltare a piețelor interne. Mulțumesc, uh, stimați colegi. Avem șapte colegi care doresc să intervină. Vedeți, uh, timpul s-a scurs. Vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, prin urmare, să vă limitați la trei minute pentru a le putea permite invitațiilor noștri să vă răspundă la întrebări. Mulțumesc! Domnul Rubich. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consider că dezbaterea aceasta este deosebit de importantă. De ce? Pentru că ne dăm seama că problemele nu pot fi rezolvate dacă trimitem pur și simplu bani în state și ne așteptăm ca astfel lucrurile să se rezolve de la sine. E momentul să creăm condiții cadru care să le permită și statelor în curs de dezvoltare să lupte ele însele pentru bunăstare. Nu ne mai putem limita la a acorda bani. educația, infrastructura uh, sunt importante în contextul acesta, dar și mai important este ajutorul pentru comerț. Trebuie să le ajutăm pe aceste state, să le arătăm cum anume administrațiile pot fi optimizate, cum pot ele funcționa într-o manieră mai eficientă, cum anume administrațiile pot face mai multe pentru cetățenii lor. Știm cât se poate de clar că uh, prin export uh, se poate genera independență, uh, pot uh, apărea IMM-uri, chiar și companii mai mari. Uh, până în momentul de față, marile concerne care au activat pe piața statelor în curs de dezvoltare nu au făcut neapărat o treabă bună. Au, s-au implantat, au furat și au plecat. Eu cred că trebuie să sprijinim IMM-urile, companiile familiale și TTIP-ul ar putea veni cu soluții pentru com- combaterea corupției și a bi- birocrației. Corupția este în special uh, un flagel sau este flagelul, uh, flagelul esențial care uh, lovește statele în curs de dezvoltare. E important să luptăm împotriva monopolurilor și a oligopolurilor și consider că TTIP-ul și prin intermediul lor Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii vor putea împreună să luptă împotriva împotriva celora care uh, îi jegmănesc pe, pe oameni prin intermediul uh, pozițiilor lor de monopol. Europa trebuie să aibă curajul de a lupta pentru acorduri comerciale internaționale, acorduri echitabile și transparente. Vă mulțumesc! Coleg de tenir dans le temps. Mulțumesc, domnule Rubich, uh, pentru că ați respecta timpul acordat. Urmează acum domnul Deva. <laughs> Uh, Domnule președinte, rațiunea mea este una simplă până la urmă. Dacă îmbunătățim standardele comune ale Uniunii Europene și ale Statelor Unite ale Americii, pentru că în parte la asta se referă, nu, TTIP-ul, uh, ideea este aceea de a îmbunătăți diferitele standarde, uh, standardele fitosanitare, de producție, etc. Dar, dacă facem lucrul acesta, cum putem să le ajutăm pe statele în curs de dezvoltare? care acum uh, încearcă să treacă de la exportul de materii prime la exportul de produse cu valoare adăugată. Cum pot aceste state aflate în tranziție până la urmă să respecte dintr-o dată aceste standarde extraordinare pe care le stabilim pe TTIP? Oare nu ne închidem, practic, prin acest acord uh, piețele noastre în fața statelor uh, în curs de dezvoltare? Cum vor putea aceste state să respecte standardele stringente, severe la produsele fitosanitare, produsele alimentare, etc.? Același lucru se aplică și în cazul procesării legumelor sau fructelor. Uh, deci uh, mă refer practic la orice fel de valoare adăugată uh, realizată într-un stat în curs de dezvoltare. Ei bine, aceste procese ar trebui să respecte standardele înalte și nu o vor putea face. Care este părerea noastră? Mulțumesc, stimate coleg. Urmează domnul Gerenz. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, oarecum sceptic Uh, când vine vorba despre atenția acordată de cele două părți uh, statelor în curs de dezvoltare. În ceea ce privește impactul uh, posibil, eu consider că până la urmă cu toții ne dorim standarde cât mai înalte. Dacă standardele cât mai înalte nu sunt obținute în cadrul negocierilor pe TTIP, sunt absolut convins că majoritatea eurodeputaților nu vor fi de acord cu rezultatele. Cu alte cuvinte, ce e bun pentru, din punctul de vedere al norm, normelor, e bun și pentru consumatorii din uh, Europa și din Statele Unite ale Americii. Dar toate aceste lucruri bune sunt problematice pentru statele în curs de dezvoltare, după cum spunea doamna Schmig. Pentru că acestea mm, vor avea greutăți în a se adapta uh, Uh, la aceste standarde înalte de calitate. Într-adevăr, nu comerțul poate rezolva toate problemele. Totul depinde, prin uh, urmare, în cazul în care acordul va fi uh, ratificat, Totul depinde de maniera în care putem uh, sprijini această politică. Măsurile noastre sunt ele suficiente pentru a ajuta statele în curs de dezvoltare să se adapteze în ritmul uh, necesar uh, pentru a putea exporta în Uniunea Europeană? Să nu uităm că acestea trebuie să acopere, să depășească deficitul deja existent. În plus, mai există și economia de, de, de scară, care ar fi o, un mare impediment argument pentru statele în curs de dezvoltare, deci acestea din urmă se vor confrunta cu un deficit și mai mare decât cel cu care se confruntau la început. Deci trebuie să fim foarte atenți. În al doilea rând, suntem Comisia pentru Dezvoltare. Misiunea noastră este aceea de a ne asigura că sărăcia este uh, eradicată prin intermediul diferitelor politici ale noastre. Dorim trebuie de asemenea să ne asumăm uh, toate responsabilitățile asumate la conferințele de la Addis Abeba, cea de la New York, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, etc. Și asta prin coerența politicilor. Uh, dacă numărul uh, de bogați din statele în curs de dezvoltare crește, asta nu înseamnă că numărul de săraci scade neapărat. Prin urmare, comerțul, el, de unul singur, nu poate rezolva neapărat această problemă. Dar cred că Uniunea Europeană trebuie să se asigure uh, că uh, comerțul merge mână în mână cu politica de dezvoltare și că toate acestea merg mână în mână cu capacitățile statelor uh, în curs de dezvoltare. Tocmai de aceea eu mi-aș dori să detaliem și mai mult aceste analize. Aș vrea uh, să aflu din partea Comisiei ce uh, consideră ea că ar trebui să fie pusă în aplicare în calitate de politică de însoțire, uh, de sprijin. aceste politici de sprijin sunt esențiale pentru, din perspectiva coerenței politicilor de dezvoltare. Comisia Europeană trebuie să vadă cine anume e responsabil de ceea ce comerțul nu poate rezolva. Comerțul în sine creează bunăstare, bogăție, dar nu uh, contribuie neapărat la uh, eradicarea sărăciei. Uh, Nu vreau să îi reproșez uh, ceva doamnei Malmström, uh, ceva ce nu ține de mandatul ei, dar pot să reproșez comisiei faptul că nu vine cu o politică, cu o strategie coerentă pe tema aceasta. Mulțumesc. Urmează imediat doamna Sanchez. Mulțumesc, domnule Ponga. Întrebările și comentariile mele se adresează comisarei Malmström. Ați spus că în documentul dumneavoastră privind dezvoltarea sustenabilă și comerț aveți uh, un paragraf în care spuneți că respo- responsabilitatea socială a corpor- corporațiilor trebuie să fie asumată pe bază voluntară și pe baza normelor uh, naționale. Eu vreau să vă întreb uh, însă pe ce baze uh, s-au stabilit standardele acestea globale pe care ni le dorim a fi instaurate prin intermediul TTIP-ului. Am senzația că uh, de fiecare dată când uh, vine vorba de lucruri uh, concrete ce țin de comerț, aveți propuneri, soluții cât se poate de coerente, obligatorii, scrise negru pe alb în diferite acorduri. Dacă vine vorba despre litigii, despre rezolvări ale unor neclarități, veniți veșnic cu toate aceste opțiuni cu, cu toate dispozițiile care ar putea să fie puse în aplicare pe bază voluntară. Deci, dintr-o dată, când vine vorba de probleme, deveniți uh, din ce în ce mai vagă. Um, TTIP-ul, spuneți dumneavoastră, trebuie să fie un uh, model uh, pentru viitoare acorduri comerciale. Chiar credeți că acest acord poate deveni la un moment dat un, un model? De asemenea, vreau să vă întreb în ce măsură merge mână în mână TTIP-ul cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Nu se trimite, nu se face nicio trimitere la acestea în uh, document. Sau dacă există vreo trimitere, e așa, vagă, foarte vagă, mai degrabă fum în ochi. Doamna uh, Maria Arena vorbea despre valori democratice și dumneavoastră vorbiți despre valorile democratice, dar eu cred că uităm de aceste valori uh, pentru că mai degrabă vorbim despre valori globale fără să existe vreun forum global care să, să instaureze aceste valori uh, globale. Cetățenii lumii nu au dreptul să se exprime în niciun fel asupra instrumentelor acestora. Știm cu toții că TTIP-ul este o un document complet netransparent. Dar dacă vreți ca acest uh, tra- tratat să fie într-adevăr acceptat de uh, întreaga populație, atunci uh, lucrurile trebuie să se schimbe, trebuie să avem dreptul să ne spunem părerea. Deci vreau să vă întreb, chiar așa trebuie să aplicăm standarde la nivel global forțat, fără să le discutăm într-adevăr. Vorbim despre democrație, nu e așa? Dar democrația implică timp, uh, discuțiile necesită timp și doar prin discuții putem avea standardele alea globale despre care vorbiți. Mulțumim. Îi dau imediat cuvântul doamnei Hoibruch. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste prezentări. S-a spus deja că suntem aici la Comisia pentru Dezvoltare și tocmai de aceea încă o dată vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Comisia pentru Africa a ONU a ă, spus că atât TTIP-ul cât și APE-urile cu Africa ă, vor submina uh, integrarea regională din Africa. Vreau să vă întreb, doamnă comisară, do- doamnă comisar, în ce măsură părerile acestui, acestei comisii economice pentru Africa a ONU sunt incluse în discuțiile dumneavoastră? Se, pro, se, se pronostichează o ajungerea la eliminarea preferințelor pentru statele africane și la scăderea să prognostichează scăderea PIB-ului statelor africane. Nu putem trece sub tăcere acestă, aceste opine, opinii. Doamna Schmidt spunea că avem nevoie de analize exacte pentru a Uh, limita cât se poate de mult uh, efectele negative. Deci ce înseamnă asta? Înseamnă că efecte negative vor exista. Eu consider că acestea ar trebui să fie discutate și ar trebui să evaluăm uh, ex ante efectele acestea negative posibile. Am mai auzit și acum îngrijorările statelor ACP și săptămâna trecută uh, Uh, am uh, ascultat uh, aceleași temeri la întâlnirea UE statele ACP. Principala îngrijorare este aceea că se vor stabili standarde în cadrul acestui acord comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, standarde uh, Uh, care vor trebui să fie respectate și de statele terțe, care însă nu au negociat în niciun fel aceste dispoziții. Lucrurile acestea nu trebuie să fie doar ascultate de către noi, ci trebuie să reflectăm la ele, trebuie să vedem cum anume putem proceda. Nu suntem noi cei uh, în măsură să stabilim standarde pentru întreaga lume. E o, e o abordare foarte integrantă, integratoare și îmi fac uh, griji pentru că îmi dau seama că, iată, politica noastră de dezvoltare se uh, concentrează pe eradicarea sărăciei în aceste state, pe crearea producției, dar în același timp, ce se întâmplă? Uh, se întâmplă faptul că odată ce uh, statele acestea încearcă să treacă de la statutul de producător de materii prime, se vor confrunta cu mari dificultăți. Dacă e ca producția să se dezvolte în statele acestea în curs de dezvoltare, atunci standardele acestea sunt absolut imense. Și ce să mai vorbim despre faptul că această producție pe care ne-o dorim în statele africane există deja în statele uh, europene. Ce se va întâmpla cu producția noastră? Ne gândim la efectele pe care genul acesta de um, stimulente l-ar putea avea și asupra noastră, nu doar asupra sta- uh, regiunilor din afară. Mulțumesc! Chers la notre collègue Corau. Domnul Corau. Aș dori să adresez câteva întrebări oaspeților uh, noștri. Cred că TTIP este un tratat uh, născut și crescut sub o stea uh, nenorocoasă. Am vorbit despre faptul că transparența ar fi trebuit uh, încurajată, însă în loc de transparență am primit uh, negocieri secrete care au dus la spurgerea temerilor și nemulțumirilor legate de acest uh, tratat. Am uh, mai multe întrebări. Prima, a existat vreo evaluare de impact uh, ale a consecințelor uh, TTIP asupra micilor fermieri, asupra micilor uh, companii? Uh, Mă refer mai ales la cei din uh, uh, Pacific sau din uh, țările africane. Care va fi riscul pentru dezvoltarea durabilă? Oare obiectivele noastre de dezvoltare durabilă vor fi atinse sau nu? Apoi încercește statele care nu sunt acoperite de tratat. Putem vedea că s-au redactat studii sau că există activități care vorbesc despre 7,9%, câtă vreme Comisia ne oferă o altă cifră, o cifră optimistă între 0,01 și 0,02 ca impact asupra um, creșterii sau fluxurilor comerciale ale acestor state. În ceea ce privește statele mai sărace, ele uh, practic uh, sunt acaparate de uh, multinaționale, asistăm uh, la acapararea terenurilor, la despăduriri în aceste țări și la grave încălcări ale drepturilor uh, omului comise de către aceste multinaționale. Eu cred că trebuie să vedem dacă nu avem ceva în tratat care să ne ajută să facem față unor asemenea consecințe posibile. Apoi o ultimă întrebare, dacă e să ne mai uităm la ce s-a calculat uh, că ar sta în beneficiul nostru, din perspectiva mediului, oare Există vreo analiză de impact socială și de mediu care să însocească aceste negocieri? Mulțumesc! Domnul Helmut Scholz are cuvântul. Mulțumesc. Eu uh, nu reprezint Comisia Envi, ci Comisia pentru Comerț și de aceea această discuție mi se pare foarte interesantă, într-adevăr. Este o discuție purtată la timp, uh, sunt implicate mai multe domenii uh, politice și putem vedea exact cât de greu este să existe coerență a politicilor. Știu că politicile economice a vorbit despre efectele geopolitice ale uh, TTIP. Vorbim despre mari schimbări în comerțul mondial. Cred că aici n-ar trebui să uităm uh, nici de progresele pe care le aduce în acordul de parteneriat uh, acest acord de TIP. Trebuie să înțelegem însă clar despre ce anume vorbim. Asta atunci când nu cunoaștem regulile. Pentru că asta demonstrează că nu știm nici uh, cum ne vom putea pune de acord asupra producției viitoare pentru noi. Apoi, uh, întrebarea care uh, mă uimește pe mine și pe care aș dori să împărtășesc cu invitații noștri, care le mulțumesc că au venit, este următoarea. Cum va fi afectat lanțul economic mondial de aprovizionare? Va fi afectată toată lumea? Uh, dacă ne gândim că Uniunea Europeană și Statele Unite sunt la fel de dezvoltate, însă diferit dezvoltate de restul lumii, care va fi poziția lor în legătură cu alte niveluri de uh, dezvoltare? Cum se va schimba această relație? Va fi afectat lanțul mondial de uh, aprovizionare? Uh, cum va putea fi gestionat acest lanț în manieră de reglementare de către TTIP? Cum vom simți noi diferența din perspectiva posibilităților pe care statele în curs de dezvoltare uh, le au pentru a ne ajunge din uh, urmă și cât de departe pot să ajungă în dezvoltarea lor economică? Apoi, o a doua întrebare. Banca Mondială deja în 2014 a subliniat că 50% uh, din comerțul mondial este comerț cu materii prime și acest comerț este avantajos doar atunci când se petrece între state uh, cu niveluri diferite de dezvoltare. Deci întrebarea este să înțelegem cum anume această problemă va putea fi rezolvată prin intermediul negocierilor TTIP. Dacă ne întrebăm uh, ce se va întâmpla peste 20 de ani, e bine, TTIP-ul trebuie să aibă efecte pe termen uh, lung, dar atunci noi vom avea niște factori uh, economici, sociali și demografici foarte diferit. Uh, în 2040-2050 am putea uh, avea 5,5 miliarde de oameni în Africa și 490 de milioane în Europa. Cum va afecta asta uh, Um, dezvoltarea și politicile economice. Sunt foarte multe aspecte care ar putea fi aduse în discuție, însă clar această discuție este una foarte justificată. Va trebui să ne gândim însă și la aceste considerente uh, de natură globală. Mulțumim, dau cuvântul acum colegul nostru Victor Boștinaru, care va închide această dezbatere. Mulțumesc, domnule copreședinte. Doamnă comisar, salut uh, acest eveniment și voi începe prin a uh, cita pentru, pe Antonio Gutierrez, fostul premier uh, portughez. În 98 el a spus Africa este astăzi uh, prima victimă a globalizării. De atunci multe lucruri s-au întâmplat, însă nu neapărat lucruri bune. Uh, Africa este o oglindă care ne arată că modelul neoliberal de dezvoltare a fost uh, cel care a afectat major uh, Africa, printre alte state și zone. În ceea ce privește comerțul internațional, uh, Africa ar putea fi răspunsul la multe dintre problemele pe care le avem um, și în relațiile noastre cu această zonă a lumii, pentru că fără uh, o privire de ansamblu uh, detaliată asupra aficii nu vom putea rezolva problema. Și reamintesc tuturor că recent am discutat uh, pactul pentru migrație, care vorbește foarte clar de nevoia de a coordona uh, comerțul nostru internațional, politica de dezvoltare și ajutorul umanitar. Trebuie să existe deci o mai bună guvernanță și asistență tehnică pentru ca buna guvernanță să devină posibilă uh, și pentru ca oamenii la nivel local să înțeleagă cel puțin cum pot aplica regulile adoptate de noi pentru Africa. Um, o chestiune foarte importantă acum este să vedem dacă putem garanta că pe viitor Africa va avea uh, o capacitate de uh, producție sporită care să garanteze uh, o sporire a venitului, o sporire a locurilor de muncă și a dezvoltării în general. Oamenii Uh, trebuie să ajungă acolo să um, fie dominați dezvoltare, nu de aceste acorduri uh, comerciale. Dacă Africa uh, urmează modelul actual de furnizor de materii prime, atunci nu există șanse să o ducă bine. Și haideți să ne gândim ce s-a întâmplat cu criza Ebola. Anumite state din Africa de vest au demonstrat că nu au avut nici cea mai mică abilitate de a face față Uh, datorilor de bază ale unui uh, stat. Au fost un, un eșec complet. Cum credem noi așadar că vor ajunge să înțeleagă complexitatea acordurilor noastre comerciale și că le vor uh, implementa așa cum trebuie și că după aceea brusc se vor trezi că se dezvoltă? Și mai am un comentariu. Ce rol uh, are aici China? Da, TTIP-ul garantează progres pentru noi și Statele Unite, în, însă astăzi principalul investitor în Africa este China. Principalul client pe pentru materiile prime africane este tot China. Și din ce în ce mai mult uh, China devine uh, un actor uh, indispensabil. TTIP-ul nu este despre noi și China și din câte știu eu nu avem de gând să implicăm China în printr-o abordare similară uh, pentru Africa. Dacă nu, uh, vom avea doar abordarea noastră, comerțul nostru internațional, însă uh, Africa va rămâne dominată economic de China și va continua să producă în baza aceleași model și cu aceleași consecințe. Și voi conchide spunând că dacă nu facem asta, atunci Africa nu va fi doar uh, uh, principala noastră provocare în ceea ce privește migrația, Uh, chiar și uh, migrația uh, de mediu, ci va fi mai mult de atât. Mulțumim, stimate coleg, suntem presați de timp. Dăm cuvântul acum invitațiilor noștri de a răspunde la aceste contribuții. Vă, vă rog, nu depășiți 5 minute fiecare. Începem cu doamna comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte simt nevoia de a discuta la modul general cum uh, uh, dezvoltarea uh, și comerțul pot acționa împreună și cum putem să le punem pe toate în contextul dezvoltării. Această parte a discuției nu poate fi purtată astăzi aici, însă m-aș bucura să pot reveni altă dată să discutăm aceste lucruri. Sunt conștientă că mulți dintre dumneavoastră aveți diverse opinii despre TTIP, că vă poate plăcea sau nu, însă TTIP-ul reprezintă o negociere între Uniunea Europeană și Statele Unite. Uh, nu a fost uh, inițiat uh, ca soluție pentru probleme de dezvoltare ale Africii. Ce discutăm noi aici este TTIP ca fiind unul dintre acordurile noastre comerciale. După cum știți, avem 37 de acorduri comerciale în prezent și negociem 20. TTIP-ul este unul dintre acestea. El a fost lansat pentru a, că ne-am dorit să facilităm comerțul uh, și schimbul între uh, Uniunea Europeană și Statele Unite. Ce discutăm noi astăzi aici? Care va fi efectul acestui tratat asupra statelor terțe? Noi am făcut diverse studii, unul l-am publicat uh, deja, altul va fi publicat peste câteva săptămâni și apoi vom mai avea un studiu final până la sfârșitul anului. Mai multe state membre și alte think tank-uri au publicat la rândul lor evaluări și ele îndreaptă atenția spre aceeași direcție. Practic, ne interesează ce se întâmplă în statele terțe, iar efectul asupra lor va fi limitat. Însă, nu ne mulțumim cu atât, continuăm să monitorizăm cu atenție situația pentru a vedea ce mai trebuie făcut odată ce vom avea TTIP. Vom vedea dacă avem nevoie de măsuri complementare sau de atenuare. TTIP, după cum spuneam, este un acord. Suntem implicați și în uh, acorduri uh, OMC. Uh, um, acordul de la Doha este blocat, dar nu din cauza statelor sărace, din ci din cauza Indiei și Chinei, care blochează acest proces. Încercăm să facem progrese uh, în legătură cu uh, chestiunile vechi de la Doha, dar și în legătură cu cele noi. Multilateralismul este soluția, însă nu putem da timpul înapoi. Sunt sute de acorduri bilaterale care există în lume, și nu le putem neglija. Deci acționăm uh, la nivelul uh, OMC, lucrăm și prin parteneriatele noastre Uh, economice care nu sunt impuse de Uniunea Europeană. Eu am semnat recent unul în Botswana și cele șase state au salutat acest acord de parteneriat economic. Ele au fost uh, ajustate fiecarei uh, țări individual pentru a susține industrializarea, dezvoltarea economică și mm, integrarea regională pentru a aduce beneficii. Da, comerțul poate să fie un instrument foarte important pentru a scoate oamenii din sărăcie. S-a dovedit că a făcut asta, a scos milioane de oameni din sărăcie, dar nu este singur singurul instrument și nu poate fi folosit în izolație. Deci uh, e nevoie de foarte multă muncă la nivel intern uh, și totul trebuie suplimentat din partea noastră uh, prin asistență tehnică, sprijin politic și așa mai departe. Ori noi facem asta prin ajutorul nostru pentru dezvoltare. Noi suntem cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare din lume atunci când e vorba despre standarde. Ceea ce facem noi în cadrul TTIP este să stabilim standarde tehnice. Uniunea Europeană și Statele Unite au cele mai bune standarde din lume în ceea ce privește uh, protejarea intereselor consumatorilor. Noi uh, încercăm să vedem dacă ne putem pune de acord asupra modului în care putem uh, să testăm anumite produse o singură dată, să facem un singur test de rezistență a autovehiculelor uh, la accidente. Uh, sunt chestiuni uh, de natură tehnică Uh, și uh, standardele Uniunii Europene și ale Statelor Unite sunt cele mai bune din lume. Noi încercăm practic să găsim niște standarde comune. Dacă statele vor să exporte în aceste domenii, atunci trebuie să facă un singur test, nu două. Mai sunt și alte standarde prin care încercăm să promovăm drepturile omului sau uh, responsabilitatea socială a întreprinderilor. Însă, din păcate, nicăieri în lume nu este vreun stat membru care să dorească ca aceste standarde să devină obligatorii. Ele vor rămâne voluntare, însă încercăm să Uh, avem formule explicite, uh, cât se poate de explicite în ceea ce privește respectarea standardelor Organizației Internaționale a Muncii, a standardelor care vizează drepturile omului și comerțul. Pentru statele care vând înspre Statele Unite și în Europeană, lucrurile sunt mai ușoare dacă este un singur uh, standard. Uh, dacă putem uh, coopera pentru a avea un singur standard tehnic, uh, atunci uh, obținem lucruri pozitive. Sunt foarte multe întrebări adresate aici însă unele nu au uh, legătură cu subiectul de astăzi. După cum spuneam, domnule președinte, m-aș bucura să revin oricând să mai discutăm uh, despre TTIP și uh, alte acorduri comerciale, însă nu accept ideea că TTIP-ul a fost negociat într-o obscuritate totală. Acest lucru nu este adevărat, este cel mai transparent acord comercial negociat vreodată și vă provoc să îmi dovediți că nu stau lucrurile așa. Avem mii de documente destinate Parlamentului Național și cetățenilor, însă, domnule Corao, nu negociem în fața uh, camerelor uh, televiziunilor. Nimeni nu face asta în ce privește acordurile comerciale, însă acest acord este extrem de transparent pentru ca dumneavoastră și oricine altcineva să poată să vadă despre ce se vorbește acolo. Mă opresc uh, aici pentru a lăsa timp și celorlalți uh, colegi din grupul de experți. <clears throat> Mulțumesc, doamna comisar. Deja suntem cu 10 minute de ziere, următorul vorbitor tot 5 minute cel mult. Mulțumesc foarte mult. Nous partons deja un peu plus. Plecăm puțin mai liniștiți decât când am venit, că problemele sunt împărtășite de partenerii din Europa. Aveam nevoie totuși de această confirmare, deși știam lucrurile, dar cred că în general pășim cu stângul dacă spunem că acordul nu va avea un impact negativ asupra țărilor în curs de dezvoltare, pentru că dacă nu spunem că potențial va fi un impact negativ, nu facem nimic uh, pentru a contracara aceste efecte negative. Deci, important de aceea să ne punem întrebarea, să ne gândim la o anumită dinamică și să ne proiectăm pe ce am convenit împreună în septembrie anul trecut. Dacă nu avem o astfel de abordare dinamică, e mai bine să uităm de aceste obiective de dezvoltare și să ne ocupăm de altceva. Iată ce spuneam, că lucrurile sunt fezabile. Atunci când Europa adoptă aceste standarde deschise și când există însoțire care se face pentru țările din ACP, ne adaptăm, e nevoie de timp, avem în multe țări, Kenya sau în alte părți am reușit să exportăm produse pe care la un moment dat nu le mai putem exporta, pentru că nu înțelegeam standarde. Populația cu care avem de-a face e dintre cele mai sărace și e greu să le explici că ceva ce s-a mâncat așa de sute de ani trebuie acum dintr-o dată să se mănânce altfel. Dar e greu, dar se poate face. E fezabil, dar numai dacă Plecăm de la acceptarea faptului că poate să fie și un impact potențial negativ. Avem un angajament în cadrul de la Cotonou cu recunoașterea reciprocă a faptului că tendința este de liberalizare. Nimeni nu o să se opună, dar cum să facem în așa fel încât aceasta să aibă un efect favorabil pentru țările noastre, de o parte și de alta, și aceasta e chestiunea și încă nu avem răspunsul potrivit. Ideea este de a vedea cum putem lucra împreună pentru a avea unele valori mondiale benefice pentru țările noastre. Începem prin a spune că <clears throat> nouă ne revine această responsabilitate și încercăm la secretul ACP să ajutăm țările noastre să stabilească un cadru real pentru investiții atrăgător, să nu intrăm în concurență cu țările învecinate și pentru a avea o adevărată strategie care să țină cont nu doar de lanțul de valoare mondial, ci și de cel uh, regional. Acum câteva zile m-am întâlnit cu un producător exportator etiopian care mi-a explicat că vine din Nigeria, unde a fost invitat pentru că <coughs> acolo se importă roșii din Spania, în timp ce se produceau în Burkina Faso sau chiar în sudul Nigerii. Și cum se poate așa ceva? De ce mai importăm uh, <clears throat> suc de portocale din străinătate când cresc uh, portocalele peste drum? Cum transformăm sau orientăm uh, sprijinul disponibil în fel sau în ce ne privește pe noi la instrumentele de cooperare pentru dezvoltare, cum le asociem la discuția pe care o portăm în alte cercuri. Și sunt cam îngrijorat că negocierile pentru TTIP nu sunt negocieri pentru dezvoltare. Dacă cele două țări care participă la negocieri ar fi fost și campioană în septembrie pentru a semna obiective de dezvoltare durabilă în toate acțiunile, să le intereseze și impactul pe care o să-l aibă asupra țărilor mai sărace. Dacă nu își pun întrebarea, atunci o să fie o situație mai dificilă, nu ne putem înțelege. Și sunt convins că n-ar trebui să fie cazul, pentru că deja am conlucrat. Dar trebuie să începem serios să spunem că există o problemă, lucrurile nu sunt atât de frumoase pe cât ne-am fi dorit și să începem să lucrăm împreună. Încercăm să ne asumăm responsabilitățile la nivelul nostru, încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie făcute, avem șansa poate că la secretul ACP avem o nouă echipă care vrea să avanseze într-o direcție nouă și vom încerca din nou să facem acest lucru cu partea europeană, pentru că acordurile de parteneriat economic care sunt pe cale să fie semnate să aibă într-adevăr un conținut benefic pentru țările noastre, pentru că altfel facem jocul celorlalți și care consideră că nimic nu are nicio utilitate. Și dacă rămâne cu brațul încrucișat, o să dăm de toate, ceea ce nu e cazul. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Schmidt, cel mult 5 minute. Ich denke in der Welt so wie sie ist. Mulțumesc. Iau lumea, lumea așa cum este ea și ea nu este optimă. Are un sistem multilateral uh, cam leneș în momentul de față. Bineînțeles, în această lume, Uniunea Europeană are dreptul să încheie acorduri bilaterale și asta are un sens. E important să discutăm împreună cu cele mai, cei mai mari parteneri uh, posibilitatea de a îmbunătăți condițiile comerciale. Pornesc de la premisa că dacă acest acord va fi încheiat, el va avea un efect negativ și asupra statelor în curs de dezvoltare, dar mă gândesc că acest impact negativ nu va fi unul imens din motivele pe care deja le-am uh, menționat. Și consider că aceste efecte negative pot fi, uh, prin anumite instrumente, eliminate sau măcar atenuate. În ceea ce privește standardele, standardele de toate felurile, în special cele uh, fitosanitare, într-adevăr, ele sunt înalte acum în Uniunea Europeană și în Statele Unite ale Americii. Dacă standardele acestea trebuie să fie și mai severe, bineînțeles, statele în curs de dezvoltare vor avea de suferit, pentru că ele nu au instituțiile, nu au capacitatea și nici uh, mijloacele financiare necesare pentru a trata aceste standarde. Problema este complicată și trebuie să o analizăm în detaliu însă. Atâta timp cât standardele nu sunt promulgate din motive protecționiste, atunci uh, ele sunt uh, Uh, stabilite pentru a, pro, uh, pentru a atinge ambiții înalte, protecția consumatorilor, a mediului înconjurător, a industriilor. Și tocmai de aceea aceste standarde până la urmă sunt în interesul și a statelor în curs de dezvoltare. Dacă aceste state încearcă să adopte standarde înalte pentru a exporta, atunci vor proteja mai bine consumatorii, mediul înconjurător, uh, etc., din propriul stat. Și tocmai de aceea e important îmbunătățirea infrastructurii din punctul acesta de vedere și în statele în curs de dezvoltare. Și vorbeam despre Aid for Trade, care ar putea ajuta în acest sens. În plus, standardele private au un rol important. Standardele private depășesc standardele stabilite uh, prin legislație. Uh, încă uh, cu ani în urmă, 80% din exporturile agricole ale Keniei uh, Uh, erau supuse unor standarde private care trebuiau să fie îndeplinite pentru ca produsele respective să ajungă la supermarketurile, lanțurile de supermarketuri uh, internaționale. Deci aceste uh, standarde există deja, sunt un impediment și prin urmare lucrurile trebuie să fie privite în complexitatea lor. Uh, nu putem uh, spune pur și simplu că standardele severe sunt un impediment pentru statele în curs de dezvoltare, ci trebuie să ajutăm acele, standard, uh, acele state în curs de dezvoltare să adopte aceste standarde, pentru că ele până la urmă sunt bune și pentru proprii cetățeni. Efectele sau rolul Africii. Uh, spuneam că mă tem de o marginalizare a Africii, dar mai spuneam de asemenea că există și alți factori mult mai importanți pentru stabilirea manierei în care statele africane și uh, fluxurile uh, comerciale pe viitor se vor dezvolta. S-a vorbit deja despre China, S-a vorbit despre demografia africană. Populația Africii trebuie să se dubleze până în 2050. Se pune întrebarea cum tratăm lucrurile acestea. Toate acestea ar putea să fie o mare oportunitate. Te, în momentul de față, populația europeană îmbătrânește. Este un, asta este în detrimentul industriei europene, economiei europene. Deci, iată, există o serie de factori care sunt mai importanți ei înșiși, mult mai importanți decât acordurile comerciale. Eu consider că Europa, în momentul în care încheie astfel de acorduri, trebuie să se asigure uh, că efectele negative asupra statelor terțe sunt limitate, efectele pozitive însă sunt maximizate. Încă un comentariu. TTIP-ul primește atât de multă atenție pentru că ar trebui să fie un acord de liber schimb între două blocuri comerciale deosebit de importante. Alte acorduri de liber schimb, care au, <laughs> au același conținut, nu au trezit niciodată același interes. Și cred că asta din pricina faptului că majoritatea oamenilor se tem de globalizare. Dar această temere nu are neapărat uh, ceva de a face cu acordurile de liber schimb. Cineva vorbea despre mm, inegalitate. Inegalitatea este un lucru pe care oamenii îl constată în viața lor cotidiană. Uh, îl văd printre cunoscuți. Oamenii își dau seama că în, ultimii, uh, în ultimele decenii munca este mai puțin importantă decât capitalul. Oamenii nu pot da un, o, o denumire economică acestui fenomen, dar fenomenul există. Și tocmai de aceea nu ne putem aștepta ca acordul, uh, acordurile comerciale să poată trata toate aceste temeri care există. Am vorbit despre obiectivele de dezvoltare durabile. Acestea sunt un pachet complex care ne arată cât se poate de clar care sunt problemele ce trebuie să fie adresate. În cadrul politicii comerciale pot să uh, se rezolve multe lucruri, dar nu pot uh, să se rezolve toate lucrurile. Politica comercială nu ne asigura uh, nu ne poate asigura viitorul pe ansamblu și cred că lucrul acesta este esențial în discuție. Mulțumesc! Mulțumim, doamne! Ajungem la sfârșitul discuției noastre foarte bogată și foarte densă în același timp. Și o să-l invit pe colegul Lange să încheie discuția. Mulțumesc! Mulțumesc! Stimați colegi, mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, comisarului nostru pentru comerț, uh, doamnei uh, Malmstrom, vreau să-i mulțumesc domnului Genasu și de asemenea doamnei Schmidt, Schmidt pentru toate impulsurile pe care ni le-au dat astăzi. Vom prelua aceste impulsuri în discuțiile pe care le vom purta pe viitor în cadrul Comisiei pentru Comerț Internațional, discuțiilor pe tema TTIP. Dar, stimați colegi, permiteți-mi să fac uh, două comentarii de factură generală. În primul rând, cele obținute de noi uh, pe palierul transparenței nu trebuie să fie trecut uh, sub tăcere. Iată, ne-am asigurat că toți eurodeputații au acces la toate documentele de negociere. Am obținut publicarea pe internet a tuturor acestor documente uh, Uh, și, prin urmare, pot să spun cu mâna pe inimă că atâta transparență nu a existat niciodată. Este un model și uh, acest model trebuie să fie evaluat ca fiind un succes reputat de Parlamentul European. Haideți să nu mai vorbim despre neînțelegerile din trecut. În al doilea rând, într-adevăr, trebuie să vorbim despre efectele pe care le poate avea un acord comercial. Trebuie să vedem uh, ce anume poate să obțin, se poate obține prin politica de uh, concurență, politica de mediu, etc. În acest context uh, e importantă coerența. Un acord comercial nu poate elimina um, problemele de mediu din diferite state sau inegalitatea. Toate acestea pot fi rezolvate doar printr-o politică coerentă. Prin urmare, în con- contextul negocierilor TTIP trebuie să fim foarte atenți la uh, eventualele efecte negative pe care acest acord le-ar putea avea. Am vorbit despre reorientarea fluxurilor comerciale, despre uh, marginalizarea anumitor uh, state. Deci, toate aceste posibile efecte negative ar trebui să fie luate în considerare în cursul negocierilor, dar tot așa ar trebui să fie luate în considerare și uh, șansele uh, incluse în aceste negocieri. Până la urmă, spre exemplu, standardele uh, adoptate de toți deschid noi pie- piețe de desfacere. După aceea, doamnelor și domnilor, suntem foarte ambivalenți când vine vorba despre informații. Pe de o parte, uh, de standarde. Uh, pe de o parte spunem că standardele noastre nu trebuie să aibă de suferit uh, în cadrul negocierilor, dar astăzi am mai auzit și altă părere și anume standardele ar trebui să fie scăzute pentru ca statele în curs de dezvoltare să nu aibă de suferit. Ei, mie mi se pare că nu putem face compromisuri când vine vorba despre standarde. E important, uh, sunt importante standardele cele mai înalte pentru a-i ajuta, pentru a-i proteja pe cetățenii noștri și pe toți cetățenii. Dar, în același timp, chiar dacă trebuie să luptăm pentru standarde cât mai înalte, trebuie să ne asigurăm că aceste standarde cât mai înalte uh, Uh, pot fi preluate de statele în curs de dezvoltare și asta se poate uh, întâmpla cu ajutorul nostru, prin intermediul programului Aid for Trade, spre exemplu. Vom uh, vorbi în curând despre colaborarea între autoritățile de reglementare, despre standarde și în acest context vom oferi mare atenție, bineînțeles, statelor în curs de dezvoltare. Important este ca astfel de acorduri regionale să fie percepute în contextul OMC, Uh, ele nu reprezintă o dare la o parte a OMC-ului, ci uh, ele fac parte dintr-un cadru uh, global de reglementare a fluxurilor comerciale. Acestea fiind spuse, în momentul de față nu pot spune dacă TTIP-ul este bun sau rău pentru statele în curs de dezvoltare. Ce pot să spun uh, e că trebuie să ne asigurăm că acordul acesta nu va avea un impact negativ asupra statelor în curs de dezvoltare. Trebuie să negociem uh, tratatul în așa fel încât toată lumea să aibă de câștigat și comisia noastră se va asigura de lucrul acesta. Mulțumesc! Doar un cuvințel, domnule președinte. Nu vreau să plecăm cu niște neînțelegeri. Eu am vorbit de standarde și impactul lor. Suntem apoi în convergența normelor de calitate în sus, fără îndoială. Nu putem spune că e înăuntru cu la situația țărilor în curs de dezvoltare. Întrebarea mea și cred că majoritatea intervenienților de acord să fim în măsură să definim o strategie pentru a le permite țărilor în curs de dezvoltare să se adapteze acestui ritm, pentru că altfel apare o problemă și Aștept totuși de la Comisie o comunicare care să treacă dincolo de aspectele menționate aici de doamna Maestrum, care să încerce să includă dezideratele țării în curs de dezvoltare, dar această strategie să fie pusă la punct. Și domnul Gnasa, nu? <clears throat> A făcut solicitări în acest sens. Avem impresia că ne uh, în jurul cozii, dar de fapt există soluții. Mulțumesc, dragă coleg, Charles, și cred că puteți continua discuția bilaterală cu invitații noștri aici de față. Ne mai rămân două puncte pe ordinea de zi. Le mulțumim invitațiilor. Mai întâi, punctul 17, la diverse. Aveți ceva la diverse? Aveți chestiuni sau întrebări la diverse sau nu? Dacă nu, abordăm ultima chestiune, data viitoarei reuniuni. Reuniunea viitoare se va ține luni 11 iulie 2016 de la ora 3 la 6 și jumătate și pe 12 de la 9 la 12 jumate și de la 3 la 6 și jumătate pe 11 și pe 12 iulie. Vă mulțumesc, dragi colegi, și de clar ședința de astăzi încheiată și suspendată. Apoi, se va ține ședința coordonatorilor și o să-i rog pe colegii deputați care nu sunt vizați de ședința coordonatorilor să părăsească sala în liniște pentru a permite reluarea lucrărilor ședinței coordonatorilor. Deci cine nu rămâne la ședința coordonatorilor să plece cât mai rapid și în liniște din sală. Eu o să cedez locul colegului Enil Deva, care va prezida ședința coordonatorilor. Deci îi dau cuvântul și scaunul în același timp.